Dalle urne chiedono ancora 5 minuti di... Ni se spune încă 5 minute. elem is okay? A votat toată lumea? Se închide votul. Îi rog pe observatori să meargă în sala R1.1 ca să numere voturile. Ședința se suspendă și reluarea ședinței va fi anunțată pe ecrane și de asemenea de clopoțel.